We start the meeting. Uh, we are on point nine. Vă propun să începem. Suntem la punctul 9, semestrul european pentru coordonarea politicilor europene, aspectele privind ocuparea în studiul anual de creștere. 2017 este prima analiză în comisia noastră și dau cuvântul doamnei Tum, doamnei raportor. Vă rog. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou, optar por falar em português. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Voi vorbi în uh, portugheză. Vă mărturisesc că nu știu dacă e cazul să continuăm cu acest punct acum. Nu sunt foarte mulți colegi în sală, este, sunt raportorii din umbră, dar, nu știu, dumneavoastră sunteți președintele, dumneavoastră luați decizia, dar uh, mi se pare că suntem ca la o cafenea aici, ca și când am fi adunat în jurul unei uh, cești de cafea nu prea mi se pare că are sens să avem o ședință, dita mai ședința, pentru că apoi va trebui să reluăm cele spuse când vor fi toți colegii, uh, dar nu mi se pare că are sens să continuăm ședința în formație așa de mică. Dacă dumneavoastră considerați că e cazul, desigur, mă supun, dar numai din obligație. Mai sunt observații la această propunere? Thank you. Doamna Toma. Doamna Tum, da, aici sunt. Aș dori să vă spun câte, câteva lucruri despre semestrul european, care s-a publicat anul acesta în data de 16 noiembrie. Vrem să venim cu un aviz cu privire la aspectele privind ocuparea în studiul uh, anual de creștere 2017. Avem motive să credem că, econ că economia europeană se redresează. S-au creat 8 milioane de locuri de muncă în perioada 2013-2016, iar rata ocupării a coborât până la 8,5% în septembrie anul curent. Rata de ocupare pentru grupa de vârstă 20-24 este, uh, rata șomajului este 8,1%, ceea ce este mai bine decât uh, anul trecut. Însă n-am ajuns la ținta, sau mai suntem departe de ținta de 75% ocupare, chiar dacă cifrele arată destul de pesimist uh, în momentul de față. Mai întâi de toate, cred că trebuie să consolidăm punerea în aplicare a garanției pentru tineri, apoi să continuăm punerea în aplicare a măsurilor individuale pentru persoanele care sunt uh, șomere de multă vreme. Apoi, trebuie să împăcăm cererea și oferta de locuri de muncă de pe piață. Uh, Apoi, în ce privește recunoașterea reciprocă a calificărilor, mai sunt probleme. Ar trebui să continuăm investițiile, în special în abilitățile digitale. Apoi, Inspecția muncii ar trebui să dispună de resursele necesare pentru a formula măsuri care să le permită lucrătorilor să treacă din economia gri în economia formală. Apoi, reforma fiscală, reforma privind uh, uh ajutoarele sociale uh, trebuie dusă la bun sfârșit. Trebuie să punem un accent pe politicile mai active și acestea trebuie făcute în cooperare strânsă cu partenerii sociali. Persoanele care sunt în, expuse riscului de uh, sărăcie și excluziune socială rămân în număr ridicat. 190 de mii de persoane erau uh, în acest an în, expuse acestui risc, ceea ce nu poate decât să submineze creșterea durabilă. Avem nevoie de un mecanism durabil de combatere a sărăciei și să, trebuie să implicăm și să punem accentul pe IMM-uri. Va trebui să ne asigurăm că durabilitatea sistemelor de securitate socială se bazează pe strategii menite să îi păstreze pe cetățeni ca o parte activă a societății. Fondurile europene trebuie să fie mai ușor de accesat și trebuie să permită stimularea parteneriatelor, o activare a fondurilor de investiții și a aplicării măsurilor specifice pentru fiecare țară trebuie avute în contextul combaterii sărăciei. Pentru asta e nevoie de standarde sociale minime și sper ca statele membre să sprijine această idee. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept cu mult interes observațiile dumneavoastră, de care voi ține cu plăcere seama. Mulțumesc. Uh, uh, Mulțumesc. O observație cu privire la propunerea doamnei Ribeira. Problema aceasta o avem de fiecare dată în aproape toate comisiile, în zilele de joi după amiaza. Suntem cu toții obosiți, epuizați, se apropie Crăciunul, încercăm doar să supraviețuim încă câteva zile, așa încât Sigur că nu e ideal ce se întâmplă. Dar... Uh, cred că putem să um, desfășurăm ședința aceasta acum. Știm cât e de greu să amânăm o, o ședință, cât de complicat e să găsim o sală. Doamna Tum a început deja prezentarea și atunci propunerea mea este să mergem mai departe și să sperăm că multă lume participă la ședință, dar nu din sală, ci prin uh, alte mijloace, prin, pe internet. Am spus asta ca să dau un răspuns propunerii dumneavoastră, doamnă Ribeira, și acum vă rog, vă dau cuvântul pentru a vă exprima în legătură cu raportul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Am înțeles, aceasta e decizia dumneavoastră în calitate de președinte. Așadar, din respect pentru dumneavoastră și pentru colegii mei, în special pentru doamna Tum, voi, uh, uh, voi lua cuvântul. Am văzut acest prim proiect uh, privitor la semestrul european. Am ascultat cu interes aceste prime observații și mulțumesc doamnei Tum pentru prezentare și pentru munca foarte bună pe care a depus-o pe marginea acestui raport. Am vrea să purtăm o dezbatere pe marginea acestui subiect. E o, e o temă foarte importantă și aș avea o serie întreagă de observații de făcut și pe marginea raportului ca atare. Fără îndoială că le voi exprima Uh, sub formă de amendamente pe care le voi depune în scris la momentul oportun, numai că acest semestru european trebuie să aibă legitimitatea necesară. Nu putem să ne permitem să ne aflăm într-o situație în care, să zicem, Portugalia și Spania se împotmolesc într-un proces întreg de sancțiuni pe care nu-l mai înțelege nimeni. cele două țări ar putea să iasă extrem de șifonate, cu mari pagube de pe urma unui astfel de proces. Eu cred că trebuie să înțelegem și să discutăm foarte serios despre semestrul european. Redresarea economică rămâne extrem de fragilă și creșterea și crearea de locuri de muncă rămân în centrul preocupărilor Uniunii Europene. Mai întâi investițiile, apoi reformele structurale, care trebuie să fie durabile, și, în al treilea rând, politici fiscale responsabile. Pe acestea trebuie să ne concentrăm și obiectivul nostru trebuie să fie acela de a ne asigura că asigurăm continuitate și calitate în modelul european. Dacă nu vom menține acești trei piloni ca baza construcției noastre, punem în pericol modelul nostru social. Și, fără îndoială că deja pe termen scurt vom avea mari dificultăți. Cred că le avem deja. Apoi, întreprinderile care lucrează în domeniul economiei sociale sunt extrem de importante. Sunt peste 2 milioane de întreprinderi care angajează 40 de milioane de uh, Uh, lucrători uh, care reprezintă circa 7% din economia europeană. Aceștia sunt uh, angajați în sectorul economiei sociale și susțin modelul social european. O temă fundamentală este însă aceea de a asigura condițiile necesare pentru ca întreprinderile să poată să-și sporească capacitatea de producție. Nu mă refer la productivitate ca atare, fiindcă prea adesea avem în vedere numai legătura dintre numărul de locuri de muncă și productivitate. Însă productivitatea ce înseamnă? Înseamnă eficiență înainte de toate. Și mai multă eficiență înseamnă mai multe resurse umane. Deci trebuie să existe o capacitate de forță de muncă mai mare pentru a putea exista mai multă eficiență. Cum procedăm, astfel? Cum procedăm pentru a obține acest rezultat? Prin investiții în educație, în formare, pentru asta trebuie implicați partenerii sociali, trebuie implicate și instituțiile care oferă cursuri, care oferă uh, servicii de educație. Toate, toți acești actori trebuie să conlucreze pentru a asigura un sistem funcțional în statele membre. astfel încât uh, abilitățile cu care sunt înzestrați uh, tinerii noștri să fie cele pe care le așteaptă angajatorii. Potrivit unui studiu, 25% dintre tineri dispun de abilități care nu sunt în concordanță cu necesarul de pe piața de muncă. Asta nu înseamnă că oamenii aceștia sunt superiori altcuiva sau inferiori, ci pur și simplu că e vorba de o discrepanță între ce oferă ei și ce se ceră pe piața de muncă, ce oferă ei și ce se ceră pe piața de muncă. Și vorbesc acum încă o dată de un sfert din lucrătorii europeni. Unul dintre obiectivele noastre este acela de a crește ocuparea. Potrivit datelor din uh, al doilea uh, trimestru al anului, uh, suntem pe calea cea bună. Avem o rata ocupării care se îmbunătățește, începem să vedem luminița de la capătul tunelului și ne apropiem într-un câtva de îndeplinirea obiectivelor din strategia UE 2020. Dar trebuie să fim atenți și la condițiile la care mă refeream anterior. Trebuie să avem o viziune de ansamblu care să fie coerentă și să acordăm o atenție deosebită regiunilor celor mai puțin, celor mai dezavantajate, inclusiv regiunilor ultraperiferice care au uh, dificultăți suplimentare în uh, dezvoltare. În grupul PPE există convingerea că trebuie să ne aplicăm asupra garantării echilibrului dintre cerințe și uh, drepturile sociale ale cetățenilor și că aceste chestiuni trebuie să orienteze semestrul european. Trebuie să existe un venit, o, o, un, uh, un rezultat pozitiv în dinamica socială a Europei. Dacă reușim să obținem echilibrul corect, Cred că vom putea încheia cu succes negocierile și sper că acest lucru să se uh, oglindească și în raport. Mulțumesc! Mulțumesc! Maria Arena este uh, raportor din umbră pentru S și D. Domnul Pirinski, dumneavoastră înlocuiți? Vă rog să interveniți dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbeați la început despre faptul că sesiunea aceasta este doar un prim pas în analizarea acestui proiect de raport. Probabil uh, vă gândeați la discuțiile pe care le vom purta și pe marginea amendamentelor. Probabil atunci va avea loc o a doua discuție, fiindcă sunt perfect de acord cu ce spunea colega mea. Discuția de față nu are cum să fie o autentică dezbatere. Suntem aici, rămânem în sală pentru a recunoaște și pentru a arăta respect uh, raportoarei pentru munca depusă, dar dacă vorbim despre studiul anual de creștere și despre impactul său social și în domeniul muncii, uh, atunci acestea sunt chestiunile fundamentale care trebuie să preocupe comisia noastră. Și atunci mi se pare cât se poate de firesc ca ea să se angajeze într-o analiză aprofundată a subiectului și a raportului înaintat. Și acum o să mă refer la raportul ca atare. Cred că el cuprinde o imagine de ansamblu a subiectului uh, care intră în competența comisiei noastre și cuprinde o serie de aspecte de care ar trebui să ne preocupăm și noi. Poate doar că e un pic prea optimist raportul acesta. În ce privește cifrele de care dispunem cu privire la creșterea, la, cer scuze, la scăderea șomajului, cu privire la măsurile care s-au întreprins, sigur că toate aceste lucruri nu trebuie trecute cu vederea. Dar cred că s-ar cuveni să ne uităm cu mai multă spirit de analiză la ce se întâmplă în spatele acestor date. De exemplu, în ce privește situația șomajului. Scăderea șomajului înregistrat oficial se leagă adesea de Uh, locuri de muncă care nu sunt uh, autentice, de locuri de muncă de independență, spunem așa, care nu sunt reale. Deci, nu știu dacă într-adevăr rata globală a șomajului a scăzut. Sigur că trebuie recunoscut uh, scăderea potrivit datelor oficiale, dar trebuie să ne gândim și ce stă în spatele acestor date. care e realitatea de fapt. Principala noastră grijă este că după redresarea de care vorbim, care e deja foarte precară și foarte marginală, nu se înregistrează un real impact asupra pieței muncii. Nu există o mare creștere a nevoii de locuri de muncă, a cererii de locuri de muncă, a cererii de forță de muncă pe piață. Și aici uh, susțin uh, textul de la linatul 8, cred, unde se vorbește despre munca nedeclarată în statele membre și despre inspecțiile de muncă din statele membre, care inspectoratele de muncă din statele membre trebuie să fie echipate cu personal adecvat. Poate n-aș strica să mai menționăm odată platforma privind munca nedeclarată, care a fost convenită prin codecizie și care și-a început activitatea cu un program foarte ambițios. A avut loc deja un seminar în care s-au analizat diferitele aspecte ale muncii nedeclarate, deci cred că ar trebui făcută trimitere și la această platformă. Cu atât mai mult cu cât cred că Comisia joacă un rol foarte activ în uh, elaborarea acestei platforme și în activitatea ei și cred că ar merita să menționăm acest lucru în raport pentru a încuraja Comisia să continue genul acesta de activități. Nu vreau să îmi lungesc intervenția, Cum spuneam, consider că e nevoie de o dezbatere autentică și aprofundată pe marginea acestui subiect, dar Există un lucru care merită o atenție deosebită, și anume cazul țărilor care tocmai și-au încheiat o serie de programe și care încă se confruntă cu dificultăți, cu un nivel prea scăzut de protecție socială și care sunt supuse unor măsuri ce nu reflectă gravitatea provocărilor cu care se confruntă. Se creează cumva impresia că Uniunea Europeană nu ascultă, nu este în uh, în, um, pe aceeași lungime de undă cu țările acestea, nu înțelege problemele cu care se luptă ele. Și aici aș face trimitere la menționarea Fondului uh, European de Investiții Strategice. Se spune aici că el a contribuit la o mai mare coeziune în Uniunea Europeană, dar afirmația aceasta nu e susținută de fapte. Se spune că permisele EFSI duc la o a convergenței economice în statele membre. Mie mi se pare că e tocmai pe dos. Pentru că majoritatea investițiilor se fac tocmai în acele țări care sunt în, uh, printre cele mai dezvoltate și cu creșterea cea mai mare și în celelalte țări mai, uh, cu, cu dificultăți, nu se fac aproape deloc investiții. 60% din investiții se duc în economiile cele mai dezvoltate. E o discuție pe care am mai purtat-o și cu Banca Europeană de Investiții și despre funcționarea EFSI. Și asta e o mare problemă în uh, pregătirea planului Juncker 2. Sunt doar câteva idei la care am vrut să mă refer în legătură cu semestrul european, însă fără îndoială că e nevoie de o dezbatere mai aprofundată. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, before I, I hand over... Mulțumesc. Înainte să dau mai departe doamnei Tribesius cuvântul, aș vrea să spun că am exact aceeași părere ca și dumneavoastră, domnule Pirinski. Dar aceasta nu va rezolva problema. Oricum o fi, aș dori să vă informez că săptămâna viitoare, ultima săptămână de Strasbourg, o să avem o reuniune comună Econempl pe analiza anuală de creștere. și despre mecanismul um, de alertă. Aceasta va fi pe 12 decembrie, deci luni seară, la Strasbourg. Aceasta nu compensează ceea ce spuneți dumneavoastră, dar uh, e o oportunitate suplimentară. Cred că nu avem prea multe cocktailuri sau dineuri de Crăciun, așa că putem să facem o petrecere la reuniune. Dar câteodată e destul de dificil să găsim un moment care să umple sala la reuniune așa cum am vrea. Acestea fiind spuse, îi dau cuvântul doamnei Trebesius, vă rog. Da, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Fiind dat că toată lumea a luat poziție deja, aș vrea și eu să spun câte ceva. Nu este responsabilitatea președintei să asigure dacă e o discuție uh, Um, foarte intensă sau nu, ci depinde de noi, deputații, dacă participăm. Poate că ar fi bine să sensibilizăm colegii și să participe la reuniuni joi după amiază. Însă vreau să mulțumesc în primul rând doamnei raportor pentru activitatea depusă. Eu cred că un raport ca acesta este mai echilibrat și mai obiectiv decât cele din anii trecuți. Uh, Mă bucur că subsidiaritatea este subliniată din nou și se vorbește de asemenea și de responsabilitatea statelor membre. Acest raport descrie, de fapt, o evoluție ușor pozitivă a economiei și a situației de pe piața muncii. Mă bucură foarte mult acest lucru, dar nu este încă motivul să ne culcăm pe dreapta. În multe regiuni avem încă situații foarte dificile, iar procesul de redresare economică în regiunile mai slab dezvoltate nu este un succes deloc. Un exemplu în acest sens e Italia, care în momentul de față se află într-o situație instabilă politic și are probleme foarte mari și provocări mari economice pe viitor. Aceste probleme nu pot fi întotdeauna date mai departe către BCE. Mario Draghi va cere prelungirea programului său de cumpărări de obligațiuni. Acest program o să scadă mai departe dobânzile și va câștiga timp, dar de fapt, pe total, va strica euroului. Trebuie să se termine cu astfel de măsuri și în același timp trebuie să fie foarte clar că mari părți din Europa de Sud nu vor mai putea să suporte o creștere a dobânzii principial, ideea Comisiei este bună de a avea investiții, de a avea reforme structurale și o politică bună de uh, stimulare a investițiilor. Însă anumite state resping ideea că au datorii mari. Nu este suficient să se creeze o alertă, e nevoie să uh, se termine odată cu zona euro pentru ca să se întărească responsabilitatea națională și să se termine cu presiunile asupra sudului Europei. Să nu uităm că problemele se vor înrăutăți în următorii ani din cauza schimbărilor demografice. O să avem din ce în ce mai multe probleme. Vreau să mulțumesc încă o dată eh, doamnei Tum pentru cum a lucrat pentru baza de lucru pe care ne-a oferit-o și mă bucur foarte mult de colaborarea care va urma. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președinta. Nu mai dorește nimeni de la GUE NGL să ia cuvântul, așa că poate Jean Lamberts. Jean Lamberts trebuie să prezideze o altă reuniune, deci n-a putut să fie aici. Așa că îi dau cuvântul uh, doamnei uh, Agea. Laura Agea. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu cred că pot să-i dau motive de liniștire doamnei Trebezius. Italia nu va face, nu o duce bine, dar și-a salvat Constituția duminica trecută și cred că e într-o situație mai bună decât puteți imagina, având de vedere că am pierdut atâția ani uh, Uh, și fiind dat că ne-am pierdut dreptul la suveranitate și democrație, iar acum cu o majoritate zdrobitoare am spus un nu clar la o reformă constituțională pe care această Uniune Europeană distorsionată încerca să o impună Italiei. Aceasta a arătat că poporul nostru este gata să intre într-o nouă epocă și să aibă un guvern stabil, dacă vă poate liniști ceea ce spun eu. Eu aș vrea să mulțumesc foarte mult doamnei Tom pentru prima prezentare a raportului său. Citind însă raportul, m-am întrebat foarte direct dacă eu și cu dânsa trăim pe același continent. Eu nu văd nicio relansare și redresare în Europa, nu văd o Europa cu dezvoltări pozitive evidente, nu văd o Europa în care să se creeze 9 milioane de locuri de muncă, o Europa care să reușească să-și atingă obiectivele din strategia 2020 cu o rată de ocupare de 75%. Deci, după părerea mea, aceasta nu este Europa în care trăim noi, cel puțin eu. Sunt uh, lăudate multe instrumente europene care ar, s-ar părea că ghidează redresarea economică, uh, Erasmus, programul pentru competitivitatea întreprinderilor și alte programe. Eu zic să facem niște studii de impact mai întâi pentru a vedea cu adevărat care sunt rezultatele acestor programe și acestor instrumente. Suntem foarte optimiști și în această perspectivă foarte optimistă se pare că se fac câteva referiri totuși timide la șomajul care bântuie în continuare. Se vorbește de asemenea cu multă timiditate și rezervă pentru că probabil că e deranjantă, da, deranjant adevărul pe care trebuie de fapt să-l acceptăm prin raport. Se vorbește deci despre anumite probleme. Eu aș vrea să trăiesc în Europa pe care o descrieți dumneavoastră de relansare economică și uh, creștere, însă din păcate mi-e teamă că trăiesc în altă Europa decât cea pe care mi-aș dori eu. În Europa mea, sunt 122 de milioane de cetățeni la limita sărăciei, deci unul din patru. Deci 122 de milioane de cetățeni. Trebuie să ne gândim exact ce înseamnă pe care văd că i-ați trecurat totuși cumva în document însă nu putem să ne jucăm cu statisticile și cu macrocifrele, nu putem nici să ne felicităm reciproc pentru un mic procent sau punct câștigat. Situația este prea critică în multe state membre ca să o facem și va continua să fie așa atâta timp cât din la Bruxelles se vor promova în continuare orientări care se bazează pe abordări contradictorii. Cum se poate să cerem noi reforme structurale pe de-o parte, noi obligativități uh, fiscale pentru statele membre și în același timp să cerem că aceleași state să creeze locuri de muncă și să-și relanseze piața. Dragi colegi, noi cerem așadar statelor membre să investească în întreprinderi. Dacă însă nu se întâmplă, atunci să vă amintiți că exact cauza pentru obligativitățile bugetare și pentru reformele structurale și supravegherea fiscală uh, au dus la ceea ce ni se întâmplă acum și noi vrem să întărim exact aceste măsuri. Europa este de fapt marcată de regimuri fiscale pe care, care strivesc cetățenii și care nu reușesc de fapt să mai relanseze nicio finanțare, iar întreprinderile n-au acces la finanțări. Europa creează în continuare instrumente noi pentru competitivitatea IMM-urilor, când, de fapt, cu cealaltă mână nu face decât să oblige statele membre să acționeze ca cei care să sugă energia din aceste uh, întreprinderi pe care vor să le financeze. E vorba de o contradicție evidentă la care făceam referire la început. E vorba de o politică schizofrenă de austeritate în care se consideră că creșterea economică și și excepțiile fiscale și uh, eliberările în acest domeniu pot să rezolve problema. Din păcate însă, obligativitățile bugetare în numele responsabilității fiscale nu sunt o soluție. Cetățenii care sunt deja la limita sărăciei o să crească la număr, o să fie probabil 200 de milioane și o să devină probabil majoritate în statele membre din Europa. Mulțumesc! Thank you. I'll give the floor to... Mulțumesc. Și acum îi dau cuvântul doamnei Bizotto, vă rog. Mulțumesc! Din acest proiect de raport nu pot decât să susțin și să înțeleg îngrijorarea cu privire la sărăcia în creștere în Europa. Toate rețetele inutile care sunt enumerate aici și în Parlamentul European nu cred că merită o atenție, însă eu cred că ceea ce se întâmplă este că, așa cum face Italia, importăm uh, clandestini, migranți, aruncăm milioane de euro pentru o proastă gestiune a migrației, 6 miliarde de euro le dăm Turciei, toate acestea sunt erori grave. Pentru că, în conformitate cu Eurostat, în 2015, săracii erau 119.000 și în Italia, milioane, spuneți corect, corectează vorbitoarea, în Italia, dintre ei, 17 milioane erau persoane care trăiau în dificultăți economice. Și noi ce facem? Încă al sutelea raport, în acest proiect de raport, vorbim de 50 de ori de alte rapoarte, de rezoluții din Parlamentul European, de alte comunicări ale Comisiei, dar nu avem curajul să vorbim de fapt de probleme, să le spunem pe nume. Nu avem curajul să spunem, de exemplu, care sunt aceste probleme. Să spunem că exact aceste directive europene sunt problemele noastre. Această monedă unică care nu îi face decât pe toți să fie și mai săraci. Eu sunt aici din 2009 și nu am mai ascultat niciodată o dezbatere despre problema euro. De ce nu putem măcar o oră să dedicăm acestui subiect? Dacă sistemul euro funcționează sau nu. Să analizăm dacă colega noastră râde, să știți că milioane de italieni nu râd, pentru că nu, nu stau bine deloc. Râd mai bine duminică, pentru că duminica, duminica trecută, a câștigat nu la referendum și s-au eliberat de renții și mai ales au spus un nu foarte clar față de Europa aceasta. Dacă noi subevaluăm, subapreciem problema pe care o avem, să știți că situația nu o să facă decât să se înrăutățească. Nu e vorba de râs aici. E vorba numai să facem față și să ne uităm în față la probleme. Pentru că acest euro nu funcționează, această Europa nu funcționează. Ce putem să facem? Poate că dumneavoastră aveți dreptate, dar după părerea mea nu e așa. Eu n-aș vrea decât și cer raportoarei și altor colegi implicați să se gândească măcar o oră în cadrul Parlamentului European, unde se aruncă ore la gunoi cu discuții absurde, măcar ce s-a schimbat în ultimii ani. Să vedem dacă după intrarea în euro, cetățenii o duc mai bine sau mai rău. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc! Mai dorește cineva de la comisie eventual să ia cuvântul? doamna Toma. Da, mulțumesc. Comisia urmărește dezbaterea cu mare interes. Am notat comentariile dumneavoastră. Nu vrem să comentăm la ora actuală, pentru că luna viitoare, la reuniunea comună a Comisiei comisiilor pe care ați menționat. Doamna comisar Tyson va fi prezentă și va fi bucuroasă să poată să schimbe opinii cu dumneavoastră pe subiect. Mulțumesc! Okay, thank you. Um... Mulțumesc! Da, vă rog. Vă rog să luați cuvântul, doamna Tum. Da, mulțumesc. Foarte pe scurt vreau să iau cuvântul. La începutul dezbaterii am avut senzația că suntem oarecum de la, din aceeași parte politică. Am pus câteva cuvinte cheie în raportul meu și sunt de acord. Imaginea pe care o vedem aici nu e neapărat ideală. Eu sper că aceasta să nu fie din cauza faptului că în Sud aspectele sociale nu sunt uh, importante. Trebuie să vorbim despre politici fiscale, despre investiții, despre guvernanța economică. Sunt de acord și în parte cu ceea ce au spus colegele noastre italiene, um, mai ales atunci când vorbim despre aspectele sociale în Uniunea Europeană, întotdeauna temperatura este um, mai mică sau mai mare, în medie este călâie a temperatura pacientului din spital. Unii au rezultate bune, unii mai puțin și iată de ce eu aștept exact propunerile dumneavoastră. Eu cred, dacă mă uit la anii trecuți, vom avea cam 3 până la 500 de amendamente. Deci cred că vom avea o șansă să discutăm toate aceste aspecte controversate mai târziu cu reuniunea raportorilor din umbră. Dar dacă vorbiți de renții, de moneda unică, dacă dumneavoastră ca deputat, ca și noi toți, aveți uh, o opinie, puteți să organizați o audiere și eu voi participa la audierea despre moneda europeană. Dar cu siguranță aceasta iese din domeniul de aplicabilitate al raportului meu, din, din domeniul de competență al meu în calitate de raportor. Mulțumesc. Atunci vreau să vă dau câteva informații considerarea amendamentelor. Um, astăzi, termenul pe, uh, raportului astăzi, termenul pentru amendamente în engleză, 14 decembrie la ora 18. Adoptarea în Comisia pentru Ocupare 25-26 ianuarie și plenara la vot a doua plenară din februarie. După cum am zis, eu sunt sigură că putem să mai revenim asupra subiectelor pe care trebuia să le discutăm la punctul acesta de pe agenda. Vom mai avea ocazia să mai revenim mâine. și când vom avea dezbaterea comună. Luni, nu mâine, spune președinta. Luni. Bine. Atunci trecem mai departe. Punctul următor de pe agenda, care este punctul 10, 11, 12, 13, 14 și 15, e vorba de dezbaterea cu privire la cinci uh, avize, examinarea proiectelor de aviz despre bugetul general al Uniunii Europene și al agențiilor și al Comisiei, care sunt sub incidența Comisiei noastre. Mă refer la CDFOP, la Eurofund, la EUOSHA și ETF și um, la descărcarea de gestiune. Doamna Harkin nu este aici, dar doamna Tom este aici, care se va ocupa de subiect în numele dânsei și vă dau cuvântul. Thank you, Chair. So on behalf of Mrs. Harkin, I will take... Uh... Mulțumesc. În numele doamnei Harkin, mă voi face o prezentare a celor șase avize de descărcare de gestiune pe 2015. Toate aceste agenții, CDFOP, Eurofound, OSHA, ETF, Curtea de Conturi a declarat că tranzacțiile subiacente sunt regulare și um, că bilanțul până pe 31 decembrie este corect. Doamna Harkin a prevăzut uh, mai multe propuneri simultane pentru CDFOP, Eurofan și OSHA. Îmi pare rău, dar nu reușesc să citesc notițele. Doamna Harkin dorește de asemenea să mulțumesc pentru cooperarea pe care a avut-o și schimbul de opinie între agenții în cadrul european al um, rețelei de cooperare între agenții pe o serie de activități diverse. Salută uh, cooperarea din ce în ce mai mare între uh, ETF și CDFOP cooperarea cu Organizația Internațională a Muncii și implementarea recomandării în ceea ce privește descentralizarea agențiilor europene și implementarea foii de parcurs. Și acum o prezentare detaliată a agențiilor. Referitor la OSHA, ar trebui să se promoveze sănătatea și siguranța la locul de muncă, dincolo de contribuția la implementarea cadrului strategic european asupra securității și sănătății la locul de muncă și, în special, revizuirea valorilor limită de siguranță. Agenția nu a îndeplinit complet uh, regulamentul din 2004. În ceea ce privește Eurofund, se salută um, execuția bugetară de 99,9% și rezultatele foarte bune obținute și s-a ajuns și la un acord între Irlanda și această fundație. Dânsa uh, recunoaște de asemenea progresele făcute în um, uh, problemele legate de perioada de patru ani și implementarea unui număr ridicat de proiecte, seminarii, studii și așa mai departe. Referitor la Eurofund, există de asemenea un nivel de execuție bugetară pe 2015 foarte mare, 98,5%. Rezultatele în cadrul cercetării au fost foarte bune și este important să susținem aceste politici la nivel european în continuare. Centrarea pe uh, capacitățile profesionale în cadrul CDFOP este de asemenea esențial pentru a avea un cadru la nivel european. ETF-ul, nivel, uh, reorganizarea agenției s-a făcut la 1 ianuarie 2015 și s-au îndeplinit pe deplin uh, cerințele din regulament. Rata de execuție bugetară este de 95%, așa cum se arată în programul de lucru și este una pozitivă. Sperăm ca acest proces să fie completat pe viitor. În ceea ce privește descărcarea de gestiune pentru implementarea bugetului general al UE pentru anul financiar 2015, doamna Harkin consideră că rata de eroare de 5,2%, deși reprezintă o mică scădere de jumătate de punct față de anul trecut, este o rată în continuare prea mare. Pentru a modifica această rată. Doamna Harkin este îngrijorată de faptul că statele membre ar trebui să ofere mai multe informații înainte de a reclama bani înapoi. În cazul în care procedurile s-ar fi fost modificate, probabil că s-ar fi ajuns la o rată a erorii cu 4,2% mai mică. Comisia ar trebui să se folosească și de experiența din perioada 2007-2008 14 și să se centreze pe criteriile de eligibilitate uh, care să fie folosite în această perioadă, astfel încât să ofere un îndrumar statelor membre pentru simplificarea uh, regulilor inutile sau prea împovărătoare. Până la sfârșitul anului 2015, mai puțin de 20% din autoritățile naționale de reglementare au fost uh, desemnate, ceea ce este motiv de îngrijorare pentru că aceasta poate duce la o rată de execuție bugetară redusă pentru următoarea perioadă. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! și pentru că suntem atât de puțini în sală, am să vă spun care este calendarul. Termenul de prezentare a amendamentelor este 14 decembrie la prânz, adoptarea la ocupare pe 25 ianuarie și votul în comisia competentă 22-23 martie. la plenară 26-27 aprilie. Și acum am să dau cuvântul doamnei Stevens, care dorea să intervină. Doamna Stevens, vă rog. Mulțumesc, doamna președintă, și vă rog să mă scuzați pentru această situație de confuzie, pentru că, de fapt, vroiam să citesc aici um, o declarație a lui Anjad Bashir, care, din păcate, nu a putut veni astăzi. Însul arată următoarele. Vreau să mulțumesc raportorului pentru munca sa și sunt de acord cu multe dintre punctele prezentate. Mă bucură să văd că rata de eroare în domeniul afacerilor sociale și a ocupării a scăzut anul acesta, în special ținând cont de rata de eroare foarte mare în procedura bugetară anterioară. Mă tem însă că această rată erorii este în continuare prea mare și există și alte elemente de îngrijorare în evaluarea făcută de Curtea de Conturi. Așa cum arată foarte bine doamna Harkin, există riscuri de a întârzia execuția bugetară pentru perioada actuală de programare și aceasta ne arată că probabil că lucrurile vor fi și mai complicate decât în perioada 2007-2014. Către sfârșitul perioadei anterioare de programare se vorbea foarte mult de evitarea amânărilor și a întârzierilor în implementare, Grupul nostru se bucură, se îngrijorează de faptul că situația de fapt s-a înrăutățit. Susținem propunerea Comisiei de a revizui procedura de implementare și să implementeze și mai multe măsuri de simplificare. De asemenea, ECR-ul salută mișcarea făcută pentru a avea o abordare bazată pe soluții și se bucură de faptul că se, țin cont, se ține cont de indicatori pentru evaluarea programelor. Noi încurajăm și mai multe măsuri în acest sens. În ceea ce privește agențiile, ECR a spus de mult timp că există ineficiențe considerabile în funcționarea acestor agenții și că există o oportunitate foarte mare de a face și mai multe economii bugetare. ECR-ul salută eforturile făcute de agenții pentru a identifica mai multe sinergii între ele pentru a evita suprapuneri. Considerăm însă că se poate face și mai mult în acest domeniu. Aș vrea să mulțumesc doamnei Harkin pentru un text foarte mănunțit și ECR-ul va prezenta foarte puține amendamente legate de punctele pe care le-am menționat și aștept să avem o cooperare foarte bună cu ceilalți colegi. Aceasta a fost uh, declarația din partea colegului Bashir. mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc, doamna Stevens. Nu suntem prea mulți în sală, după cum puteți constata și dumneavoastră. Și v-aș propune să încheiem aici ședința. Mai avem încă un punct pe ordinea de zi. dar cred că nu are niciun rost să mai avem acest punct pe ordinea de zi când uh, sunt atât de puțini colegi uh, în sală. Doamna Stevens, doamna Fostă, sunteți raportor, dar v-aș propune să ne transmiteți mesajul dumneavoastră atunci când vor fi mai mulți colegi în sală. Să sperăm că vom introduce acest punct pe următoarea ordine de zi. Termenul de prezentare a amendamentelor este 14 decembrie, dar votul nu va avea loc uh, decât spre sfârșitul lunii ianuarie. Deci, uh, cred că nu are niciun sens să continuăm această dezbatere cu doar trei colegi în sală. please. Uh, thank you, Chair, and I Vă mulțumesc, doamnă președinte. Înțeleg foarte bine îngrijorarea dumneavoastră cu privire la numărul mic de colegi prezenți. Cred că ar trebui să avem în vedere termenul de 14 decembrie, care este săptămâna viitoare, ceea ce înseamnă că, practic, nu voi mai avea o altă ocazie de a vorbi înaintea acestui termen. De aceea, dacă îmi permiteți, aș prefera să îmi dați cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Este vorba de tratatul de la Marrakeș. Aș vrea să mulțumesc mai întâi de toate comisiei pentru propunerea făcută. Ea s-a bucurat în mare măsură de sprijinul organizațiilor pentru persoanele cu dizabilități, în special al organizației persoanelor uh, nevăzătoare și mă bucur foarte mult că ați făcut un efort pentru ca acest dosar să fie adoptat cât mai curând. Este fundamental să punem capăt uh, marginalizării celor care nu au acces la materialele tipărite. Nu este vorba doar de un drept al omului, așa cum este prevăzut în Convenția Europeană a Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, ci este vorba chiar de o obligație de a ne asigura că toată lumea are acces la cărți. Cărțile nu sunt un factor important pentru învățare doar, ci sunt fundamentale pentru că ne, cont ne conturează viziunea despre lume. Punctul meu de vedere cu privire la acest regulament nu este foarte lung, și el se bazează pe uh, tratatul de la Marrakesh însuși. De exemplu, la considerentul 7 se pune accentul pe accesul la informație doar, dar se uh, spune la nivelul CPD că e vorba de comunicare. Prin urmare, amendamentul meu asta reflectă. Consider de asemenea că este important să includem în domeniul de aplicare și persoanele cu dificultăți de învățare, nu doar persoanele cu dislexie au uh, greutăți în a accesa conținutul unei cărți în format tradițional. În următoarele amendamente vreau să mă asigur și că informațiile atât online cât și offline sunt accesibile, știindu-se că tehnologia avansează mai rapid decât legislația și nu avem cum să știm cum va arăta în viitorul mai apropiat, dar și mai îndepărtat, accesul la materialele tipărite, la cărți. De asemenea, aș vrea să includ uh, punctul de vedere al organizațiilor pentru persoane cu dizabilități în uh, acest uh, raport al Comisiei. În ce privește directiva 2001 Această, de fapt, această primă intervenție vizează regulamentul, dar în continuare am să mă refer la directivă. Amendamentele propuse pe marginea directivei sunt foarte asemănătoare cu cele pe care le-am prezentat uh, pe marginea regulamentului. Încă o dată subliniez că atât conținutul online cât și cel offline trebuie să fie ușor de accesat și, în baza definiției din tratatul uh, de la Marrakesh, aș vrea să includem în directivă și persoanele cu dizabilități fizice și incapabile de a ține în mână sau de a manevra o carte. Aș dori de asemenea să subliniez faptul că Carta Drepturilor Fundamentale interzice discriminarea în baza dizabilităților, ceea ce eu consider că este un factor important la adoptarea acestei directive. Încă o dată, consider că e important ca organizațiile de, pentru persoanele cu dizabilități să fie incluse în acest proces și Uniunea pentru persoanele uh, nevăzătoare trebuie să își facă vocea auzită. De aceea, uh, aceasta e direcția pe care aș uh, îndemna să o urmăm. Mulțumesc, doamnă președinte, și le mulțumesc și colegilor pentru timpul acordat. Vă mulțumesc pentru prezență, spune doamnă președinte și pentru munca pe care ați depus-o. Desigur, nu avem cum să modificăm termenul pentru prezentarea amendamentelor, o să verific, dar cred că trebuie să-l păstrăm pentru 14 decembrie, iar adoptarea va avea loc în 24-26 ianuarie, votul în Comisia Jurii și în Comisia Libe va avea loc pe 31 ianuarie. Și cu acestea am încheiat această ședință. Sunt convinsă că, într-o formă sau alta, va trebui să revenim asupra subiectelor discutate la punctele 10, 11, 14, 15 de pe ordinea de zi. Poate că vom putea să le includem în uh, dezbaterea pe care o vom purta la Strasburg, când vom uh, avea o ședință cu Comisia ECON, împreună cu Comisia ECON. Poate că atunci vom putea să ne ocupăm de subiectele de care n-am avut cum să ne ocupăm astăzi, așa cum se întâmplă de obicei. Atunci poate că membrii comisiei noastre vor putea participa la ședință, se vor afla în clădire. Așadar, cred că cel mai corect ar fi să îi mulțumim acum doamnei Stevens pentru munca depusă și să revenim la punctele de la 10 la 15, într-o formă sau alta, atunci când vom avea o participare mai amplă la ședință săptămâna viitoare la Strasburg. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență.